Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să um, am uh, o intervenție lungă, vreau doar să pun câteva întrebări. Uh, aș dori să ne spuneți uh, vis-a-vis -vis de planificarea dezvoltării, respectiv planificarea dezvoltării urbane, ce planuri are agenția și cum vedeți integrarea transportului în acest domeniu. Uh, eu cred că trebuie dezvoltat mai mult transportul feroviar și aici nu mă refer doar la căile ferate de mare viteză, care în special pentru pasageri sunt necesare, dar uh, cred că statele membre vor trebui să-și uh, modernizeze infrastructura existentă, astfel încât pe infrastructura existentă să se circule cu o viteză suficient de mare. Dacă am avea un transport feroviar uh, de bună calitate și care să permită călătorilor să ajungă rapid dintr-un loc într-altul, cu siguranță transportul feroviar va fi mai mult utilizat. De asemenea, îi susțin dezvoltarea transportului naval. Există un potențial imens în acest uh, sens uh, și, din păcate, este încă insuficient exploatat. Cred, de exemplu, că porturile dunărene uh, trebuie și pot fi dezvoltate. Cred, de exemplu, că porturile europene la Marea Neagră ar trebui dezvoltate. Acea regiune prezintă un potențial încă insuficient exploatat. De asemenea, transferul intermodal cred că ar trebui și ar putea, într-adevăr, să reducă și impactul transportului asupra mediului. Evident, sistemele inteligente de transport și partea de logistică cred că ar trebui să ocupe o parte importantă a preocupărilor dumneavoastră pentru că sistemele inteligente de transport și uh, sisteme de logistică de bună calitate, eficiente, ar putea într-adevăr să reducă timpii de așteptare și în mod implicit poluarea generată de sectorul transporturilor. Mulțumesc! I give you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 consente alle eh, once again please hey, I'm sorry but that, that's a, excuse me thank you allora sospendere la regola uh, usa o perdila use it or lose it che consente al, alle compagnie aeree